Așadar, dragi colegi, reluăm, trecem la explicațiile de vot. Raportul Ines Ayala Sender în ceea ce privește descărcarea 2017 buget general, domnul Potpise. Un minut. Nu ce? Domnul Potpise, un minut, dar nu este în sală. Ba da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport, descărcarea de gestiune acordată Comisiei Europene în calitate de eurodeputat ceh. Îmi pare rău că o mare parte acestui raport uh, a fost dedicată primului nostru ministru, domnului Babiș, care deținuse Uh, companii la care a, a renunțat și care este acuzat că ar fi abuzat, uh, ar fi folosit în mod uh, abuziv fonduri europene. Este o anchetă în desfășurare și trebuie să așteptăm să vedem în ce măsură acțiunile domnului Babiș respectă sau nu dreptul european. Domnul Hannan, un minut. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mereu e vorba de bani, nu-i așa? Uniunea Europeană a devenit un foarte bun mecanism care să ia bogăția de la cetățeni și să o redistribuie către cei care au norocul, în mod direct sau indirect, să facă parte din sistem. Nu e nimic nou, nu? Uh, orice sistem sau orice guvern are această uh, componentă. Dar ce este unic este modul în care, prin uh, Uh, diferențierea între ceea ce contribuie unii și ceea ce cheltuiesc alții, se maximizează eficiența care decurge dintr-un, de la un guvern îndepărtat uh, orice legislatură trebuie să tragă la răspundere brațul executiv. Dar nu se întâmpla la fel și aici, pentru că pentru o integrare europeană mai aprofundată, Parlamentul întot- European întotdeauna se aliază până la urmă cu Comisia în numele acestei integrări tot mai sporite. Asta a fost problema încă de la început. Mulțumesc. Trecem uh, la descărcarea pe 2017, bugetul general al Uniunii Europene. Pentru Curtea de Justiție are cuvântul domnul Messerschmidt. Un minut. Nu ce? No, non c'è. E allora passiamo al prossimo alla prossima Trecem la următorul raport. Raportul Sarvama, mm, domnul Mayer, tot despre descărcarea pe 2017, vă rog. Thank you, Mr. President. The 500 million pound bill because the EMA Mulțumesc, domnule președinte. Cei 500 de milioane de euro pe care Agenția Europeană a Medicamentului trebuie plătită datorită contractului de încheiere semnat sunt o risipă o risipă și din punctul de vedere al uh, activității de cercetare din Regatul Unit. Această agenție a tras uh, oameni de știință și uh, afaceri, a avut un rol în simplificarea cadrului legislativ uh, din uh, Uniunea Europeană. Din păcate, uh, acest, de, de aceste beneficii nu se va mai bucura și Marea uh, Britanie. Un producător de medicamente din propria mea circunscripție uh, electorală și-a înființat o sucursală deja în Uniunea Europeană pentru a putea să-și uh, continue uh, activitățile în Uniunea Europeană. Uh, medicamentele vor să fie cu întârziere în Regatul Unit cu, și la un preț mai mare. Deci, până la urmă, Sistemul Național de Sănătate Britanic se va bucura de o finanțare redusă, opusul a ceea ce credeau oamenii că votează în referendum. Am rămas, vă mulțumesc că am rămas tot la raportul uh, Sarvama și nu cred că a sosit uh, domnul Messerschmidt. Deci putem să trecem la următorul raport, Panzerii Engel uh, Gărenț și Preda, domnul Tenoc, două minute. Mulțumesc. În numele ICR doresc să mulțumesc co-raportorilor și raportorilor din Umbra pentru modul productiv în care am lucrat împreună pentru a ajunge la un text de compromis la acest dosar atât de plin de provocări. mă bucur că uh, instrumentul, așa cum uh, a fost el uh, propus de comisie, a fost consolidat și va permite Uniunii Europene să aibă o acțiune mai coezivă și mai eficientă din punct de vedere a costurilor în regiunile respective respective. Uh, obiectivul fiind de a continua să stabilizăm uh, Sudul în condițiile în care Rusia continuă să submineze Uh, vecinătatea. De aceea instrumentul de vecin... țările vecine uh, sunt mai importante ca niciodată pentru Uniunea Europeană. Salut acest instrument uh, consolidat. Știu însă că există anumite neînțelegeri în acest uh, Parlament, inclusiv în interiorul propriului meu grup uh, și trebuie să continuăm să lucrăm pe aceste puncte și în următorul Parlament. Uh, delimitările geografice însă au fost introduse și nu cred că fondurile vor fi transferate din dintr-un loc în altul în detrimentul vecinătății. Cred că este bine că această cerință de 95% uh, din finanțare care să fie uh, să, să respecte obiectivele de dezvoltare uh, poate să-i liniștească pe cei care mai aveau dubii. De asemenea, Uh, salut uh, includerea de noi fonduri și uh, de noi garanții care uh, pot să depindă de relația între Comisia Europeană și uh, Banca Europeană de Investiții, însă amendamentul specific depus în acest sens ne poate liniști asupra acestei relații. Îmi pare rău că nu voi putea să particip la următoarele negocieri uh, majoritatea deputaților britanici regretă uh, că nu mai pot să participe, deși uh, într-un demers care arată că puterea vine și mai mare atunci când lucrăm împreună. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Danjean la raportul uh, domnului Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Bugetul extern al Uniunii Europene consacrat stabilizării uh, țărilor vecine, mai ales din Balcani, este o inițiativă legitimă. Cu toate acestea, delegația franceză s-a abținut uh, de la votul la acest raport pentru a își exprima două rezerve. Pe de o parte, fondurile destinate Turciei, care este o putere regională neeuropeană, ni se pare a fi prea importante, în timp ce subiectele de preocupare comune, cum ar fi migrațiile, fac obiectul unor uh, uh, finanțe, finanțări specifice. Uh, acest instrument de preaderare, în al doilea rând, um, introduce o idee regretabilă. Acest proces de extindere nu este un proces financiar. Uh, țările care beneficiază, unele țări care beneficiază de acest instrument de preaderare nu sunt nici măcar candidate la aderarea uh, la Uniunea Europeană. Deci ar trebui să se schimbe titulatura acestui fond. Mulțumesc și acum uh, Ședința se suspendă până la orele 15. Vă urez poftă bună!